făcut o rezoluție din partea Comisiei TRAN și fiind dat că n-am primit obiecții, uh, este adoptat acest proiect de rezoluție. Și acum acest proiect va fi publicat cât se poate de repede, probabil uh, miercurea viitoare, cam uh,